luați loc, vom începe imediat întâlnirea pentru că avem ceva comunicări din partea președintei și avem nevoie de ceva timp înainte de a avea voturile la 10 și 15. În primul rând, în legătură cu ordinea de zi, vom adăuga la punctul 5 și o raportare asupra negocierilor interinstituționale la POP, deci uh, poluanții organici persistenți, uh, trialogul care a avut loc pe această temă, sau care va avea loc, care a avut loc marți. Dacă nu sunt obiecții, atunci se adoptă această modificare. Veți afla între documentele de astăzi raportul uh, din misiuni, misiunea delegației ENVI la summitul pentru acțiune climatică, care a avut loc între 12-14 septembrie la San Francisco. Summitul a fost lansat la inițiativa guvernatorului din California, Jerry Brown, pentru a se pregăti întâlnirea COP24 de la Katowice. Întâlnirea comisiei noastre de pe 10 ianuarie, dimineața și după masă, vor fi anulate și s-a anunțat o ședință extraordinară cu Agri și ITRE pe tema pădurilor cu participarea comisarului Hogan, care va avea loc la Strasburg luni 14 ianuarie, la ora 7 seara. Astăzi avem 20 de limbi disponibile pentru interpretare și, ca de obicei, dosarul nostru este disponibil în format digital și întâlnirea este transmisă live pe internet. Aveți în dosar și procesul verbal al întâlnirii de pe 25 octombrie. Dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul ședinței, atunci acest proces verbal se consideră adoptat. Și acum raportare legată de negocierile în curs la nivel interinstituțional. Patru anunțuri pe care aș vrea să le fac. În primul rând, în ceea ce privește etichetarea băuturilor spiritoase, pot să vă spun că al treilea trialog informal a avut loc pe 27 noiembrie și pot să vă spun, după eforturi lungi, că am ajuns la un acord provizoriu politic pe toate chestiunile politice incluse în această propunere. Dezbaterea s-a centrat pe cele trei pachete care se negociau avem un acord preliminar care va fi supus votului la comisie pe 22 ianuarie. Și pe 10 decembrie la Comisia Specială pentru Agricultură. Între timp, Noile prevederi vor fi notificate de către Comisie și în fața Comitetului pentru Bariere Tehnice Comerciale al OMC și se dispune de o perioadă de două luni pentru a revizui aceste proceduri. În ceea ce privește produsele plastice, am avut al doilea trialog uh, care a avut loc uh, pe 28 noiembrie. S-a ajuns la un acord provizoriu la articolele 1 și 10 și o serie de definiții iar președinția s-a îndreptat către Parlament în ceea ce privește filtrele de țigări, conținutul reciclat al sticlelor pentru băuturi și produsele din polistiren expandat. De asemenea, Parlamentul a prezentat compromisuri referitoare la cinci articole, inclusiv restricțiile pe piață și măsuri de reducere a consumului. S-au făcut progrese deosebite la articolul 5, referitor la restricții pe piață, și la anexa B, unde Consiliul și Parlamentul au acceptat să extindă categoriile de produse care sunt interzise din polistiren expandat și au ajuns la un acord pentru un eventual compromis să adauge și produsele oxodegradabile pe lista produselor interzise, acceptând derogările cerute de Parlament și Consiliu și adăugând încă o interdicție pentru toate paharele din plastic 100% pentru a menține nivelul de ambiție al textului. O altă temă, emisiile de dioxid de carbon pentru mașini și furgonete. Am avut un al treilea trialog pe 4 decembrie, deci marți, și la o serie de chestiuni am finalizat uh, negocierile, cum ar fi, de exemplu, uh, măsurătorile WLTP, etichetarea uh, mașinilor, Articolul 1, obiective, domeniul de aplicare și vehicule N1 din articolul 2, extinderea derogărilor pentru nișe până în 2028 și, de asemenea, uh, mediu favorizant. Parlamentul, Consiliul și Comisia au făcut un schimb de propuneri, de compromis, uh, în ceea ce privește uh, consumul de combustibil, articolul 12 și tranziția corect, articolul O4 și considerentul 38, de asemenea conformitatea în serviciu. Totuși nu s-a ajuns la un acord și principala chestiune au fost stimulentele SLEV și cei doi colegiuitori sunt încă, au poziții prea îndepărtate Așteptăm un nou trialog uh, posibil pe 10 decembrie la Strasburg, care probabil va începe la 9 seara. Ultimul dosar despre care vreau să vă informez uh, este vorba de uh, regulamentul POP, am avut trialogul pe 4 decembrie, textul a fost analizat și o serie de elemente politice au fost rezolvate, cum ar fi, de exemplu, noile sarcini pentru ECA, dar uh, chestiuni importante din punct de vedere politic, cum ar fi instrumentele de modificare a anexelor la care Consiliul propune o înlocuire a actelor delegate cu procedura ordinară legislativă pentru anexele 1 și 2 și eliminarea limitelor de concentrație stabilite la anexa 4 și 5 cu adoptarea acestor valori prin intermediul unor acte de executare, acesta nu am ajuns la un acord. De fapt, Parlamentul și-a exprimat nemulțumirea față de abordarea Consiliului din motive legale, instituționale și politice. Comisia, de asemenea, s-a arătat îngrijorată și a susținut în general poziția Parlamentului. Ținând cont de acest context, echipa de negociere a Parlamentului și-a exprimat disponibilitatea pentru a avea un al doilea trialog care eventual să finalizeze un acord pe 18 decembrie, cu condiția ca Consiliul să dea dovadă de bunăvoință și flexibilitate pentru a-și revizui mandatul. În sfârșit, există și o serie de elemente care au fost trimise spre uh, revizuire la nivel tehnic. Și acum trecem la votul electronic. Sper că v-ați pregătit cartela de vot. Începem cu proiectul de aviz pentru raportul de implementare în ceea ce privește regulamentul pentru protecția animalelor în timpul transportului înăuntru și în afara Uniunii. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se respinge. Domnule Iavor, nu știu dacă puteți urca aici. Pentru că mă induceți în eroare. Mulțumesc! Dar n-am făcut decât să-l rog să vină aici la prezidiu. Compromisul 1 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, vom face o verificare, la 15 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Doriți o verificare? Foarte bine. Verificăm la 52. S-a deschis votul. S-a închis. se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65, 66, mă scuzați, nu, verificare înainte la 64 s-a deschis votul. Se respinge. 66. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul nou pentru împotriva țineri se adoptă. 127 pentru împotriva abțineri. N-ați ridicat mâna, așa că vom face un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Am, uh, nu am uh, cartela, sunt pentru. Se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 140, s-a deschis votul. Se adoptă 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. Se adoptă. 146 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri. Verzii se adoptă. 157 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la un alt proiect de aviz pentru programul pieței unice, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv IMM-urile și statisticile europene. Amendamentul 4 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84, un vot în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotriva, abțineri, verificare. S-a închis votul și se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri. Vom face o verificare. S-a închis votul și se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri. FDD, verificare la 93, s-a deschis votul. Se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri. Alde este pentru tot grupul, atunci se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la amendamentul 100. S-a închis votul, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 102. Se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la 103, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri. Alde este pentru sau împotrivă? Verificare atunci, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, Verificare. S-a închis votul. Se respinge. 17 pentru, împotriva abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, împotriva abțineri se respinge. Vot pe păs la 20, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri, verificare la a doua parte. Se adoptă. 21, nu, nu avem vot. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri. ECR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 N-am văzut bine, deci din nou 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 39 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 43 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 47 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot pe părți la 61, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua pentru, împotriva, abțineri. Verificare la a doua parte. S-a închis votul și se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și acum votăm proiectul de rezoluție pentru anul european al orașelor mai verzi. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 69 pentru, împotriva abțineri se respinge. 71 pentru, împotriva abțineri. Verzi, pentru sunteți? Nu e clar, îmi pare rău, vom face o verificare la 71. Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotriva, verificare la 82. S-a închis și se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abține se adoptă, 86 pentru, împotrivă, abține se adoptă, 87 pentru, împotrivă, abține se adoptă, 88 pentru, împotrivă, abține se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. 17, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Blocul 21 pentru, împotriva, abțineri, respinse. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30. Votăm adăugiri la 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri. SND votează împotrivă, pentru, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abține respins, 44 pentru, împotrivă, abține respins, 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 49 pentru, <clears throat> împotrivă, a... verificăm. It's closed. It is adopted. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm.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 împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri respins. Amendament oral la 56. Se opune cineva acest amendament oral? Nu, atunci votăm 56 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57, 9 mă scuzați, 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 60 pentru, împotrivă, verificăm. Uh, respins. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul se închide, se adoptă. Și s a încheiat și voturile, nu mai avem nimic de votat. Acum trecem la dezbatere, însă vă dau totuși o pauză de două minute pentru a hotărâ dacă rămâneți sau nu.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 Ok, if you wanna take your seat. Acum vă rog să luați loc. To stay. If not, you can continue the conversation. Dacă nu, vă rog să continuați conversația în afara sălii. Thank you very much, ladies. Okay. Let's get quiet. Now, uh, establishing rules on support for... Acum, stabilirea de reguli de sprijin pentru planurile strategice pe care trebuie să elaboreze statele membre în cadrul PAC, așa numitele planuri strategice uh, PAC. Raportor este domnul Lavia, căruia îi și dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe 1 iunie, Comisia a prezentat o propunere de regulament cu privire la planurile strategice PAC, uh, care practic răunește cei doi piloni într-un instrument unic. Propunerea Comisiei introduce un nou model bazat pe noi obiective și pune accentul pe obiectivele în domeniul uh, mediului și schimbării climatice. Obiectivele de țin de niște ținte de competențe specifice ale Comisiei. Deci contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, încurajează dezvoltarea durabilă și o gestionare eficace a resurselor naturale, contribuie la protecția biodiversității și promovează bioeconomia. Și, de asemenea, se dorește să se îmbunătățească reacția PAC în ceea ce privește solicitările din partea societății de a avea alimente sigure, hrănitoare, durabile, care să țină cont de bunăstarea animalelor. După cum știți, în conferința președinților am cerut să fim comisia asociată pe acest dosar. Deci e vorba de articolul 54. Deci avem o competență partajată la o serie de articole. Eu mi-am concentrat pe asta lucrările mele și asupra acestor aspecte ce țin de competența comisiei noastre aș vrea să vă atrag și dumneavoastră atenția. Să permiteți-mi să fac câteva observații legătură cu articolul 54, care ne dă o competență partajată în teorie, însă în realitate comisia Agri nu ne-o acordă. Nu am fost invitați nici la audierea comisiei, nici la atelierele comisiei agri. Nu am avut niciun rol de jucat în ceea ce privește definirea calendarului, care, conform articolul 54, ar trebui să fie mm, partajat. Am primit informațiile doar după ce, ce acestea s-au luat și le-am primit informațiile în mod neoficial. Ceea ce mă face să aduc în discuție acest lucru astăzi aici. Deci după o reuniune cu coordonatorii am scris președintelui Comisiei Agri și conferinței președinților pentru a aduce la cunoștința tuturor ce s-a întâmplat. E clar că în acest mandat s-au făcut o serie de modificări la legislația în vigoare mai ales prin așa numitul regulament omnibus, prin care s-au uh, făcut aceste modificări. Din punctul meu de vedere, e vorba de modificări care îmbunătățesc uh, legislația mm, și care au intrat în vigoare recent. PAC e o politică istorică, fundamentală la UE, asta o știm cu toții. De foarte mult timp, PAC a fost uh, singura adevărată politică comună. Însă E clar, așa cum s-a deliberat și în plenară, politica agricolă comună trebuie să beneficieze de o cantitate de resurse adecvată și suficientă pentru a-i menține caracterul de politică comunitară. Și de aia subliniez cât de important e ca PAC să mențină un, să-și mențină un buget uh, potrivit în următorul CFM, deci să nu se facă tăierile propuse, deoarece asta ar slăbi clar politica agricolă comună. Pe de altă parte, permiteți-mi să mă refer la noua propunere a Comisiei, ce ține de arhitectura generală. Eu sunt printre cei care întotdeauna am susținut ideea ca PAC să își mențină acest caracter de politică comună. Eu nu sunt pentru o împărțire a politicii agricole comune în 27 de politici agricole naționale. Sunt de acord în termen general cu principiul subsidiarității, însă dacă nu menținem acest caracter comun al PAC, vom avea 27 de politici agrare diferite și clar vom pierde uh, această dimensiune comună a PAC. Pe de altă parte, înțeleg că la Consiliu uh, fiecare ministru uh, deci, care va trebui să hotărască ce resurse va gestiona, va ar putea să spună că nu. Însă noi trebuie să menținem totuși aici niște ambiții ridicate și să cerem menținerea unei politici agricole comune, cu adevărat. Acum, referitor la propunere. E normal ca propunerile mele să aibă legătură cu cele 52 de amendamente pe care le-am prezentat cu privire la aspecte ce țin de mediul înconjurător. N-am vrut să mă opresc prea mult în acest raport um, asupra uh, subiectelor generale pentru care împreună cu alți colegi din Comisia Agri am uh, înaintat amendamente. Acum, referitor la cele 52 de amendamente, acestea se referă la articolele de competență partajată. E vorba de modificarea formulării a uh, două din cele nouă obiective pentru ca acestea să fie mai corente uh, față de legislația de mediu în vigoare. E vorba de arhitectura, de noul model de livrare care se bazează pe pilonii strategici naționali. Am uh, făcut și trimitere la condiționalitate uh, și peste câteva clipe vă voi da detalii în legătură cu asta. Deși salut nou sistem consolidat de, de condiționalitate și potențialul și regimul potențial ecologic pentru statele membre voluntar pentru agricultori care ar putea uh, compensa pe acei agricultori care duc la îndeplinirea obiectivelor de mediu UE și a obiectivelor naționale, consider că noua propunere lasă o marjă prea mare statelor membre în ceea ce privește cheltuirea resurselor și definirea nivelului de ambiție. Din nefericire, s-ar putea să ajungem uh, la o situație care să ducă la 27 de politici diferite, 27 de mm, niveluri de ambiție diferite. Deci de aceea trebuie consolidate aspectele comune din propunere și să adăugăm în actul de bază anumite elemente care în propunere sunt lăsate la uh, discreția statelor membre. Asta tocmai pentru a consolida caracterul comunitar. Bineînțeles că sunt convins că e bun venit un anumit grad de, de flexibilitate și asta e în conformitate cu subsidiaritatea, însă nu cred că le putem permite statelor membre să o ia pe direcții, să o ia în direcții diferite și să trateze agricultorii în mod complet diferit în funcție de activitatea pe care o fac. Deci am consolidat elementele comune din PAC și am adăugat anumite elemente din actul de bază și am redus uh, puterea discreționară. Simplificare, da, dar nu naționalizare. Acesta este principiul regional. De exemplu, amendamentul 18. Aici am prevăzut ca statele membre aici statele membre trebuie să definească practicile agricole care sunt benefice pentru climă și mediu. Aici am modificat. Uh, articolul, pentru ca din partea Comisiei să adopte un act delegat care să stabilească uh, lista de practici benefice pentru mediu, iar din aceste practici statele membre pot să aleagă uh, deci printre cele definite de comisie în actul delegat pentru a menține caracterul comun și pentru a lăsa o opțiune statelor membre. Am prezentat și câteva amendamente uh, pentru a spori numărul de obiective și intervenții pe care trebuie să le selecționeze statele în diferitele sectoare, consolidând astfel um, dimensiunea de mediu. Deci vrem um, să avem anumite uh, elemente pe care statele membre să le introducă în planurile strategice naționale. De asemenea, vreau să spun că abordarea Comisiei uh, se orientează către rezultate. Avem nevoie de un cadru solid, să facem o evaluare, o monitorizare adecvată a rezultatelor politice agricole comune, asta în funcție de obiectivele specifice stabilite în fiecare stat membru. Și în acest uh, exercițiu trebuie să evităm orice cale de scăpare sau de mm, a se eschiva de la răspundere în ceea ce privește atingerea obiectivelor. În anumite situații am făcut uh, trimitere la ceea ce a fost obținut cu greu în regulamentul Omnibus. Vreau să evit, prin urmare, ca la 2 ani de la intrarea vigoare a regulamentului Omnibus să se schimbe complet direcția, deoarece acordul la care s-a ajuns atunci mi s-a părut că ține cont uh, de mm, perspectiva uh, pe termen lung și că e mai bun decât uh, propunerea inițială a comisiei. De asemenea, mă refer la tineri, la posibilitatea de transferuri ofer o mai mare flexibilitate în ceea ce privește mm, competențele autorităților de gestionare, mai ales gândim la cele state membre care au autorități de gestionare regională și nu neapărat națională. Deci nu sunt obligate statele membre să-și oblige structura de gestionare și am intervenit de asemenea și în legătură cu intrarea în vigoare. Nu e ceva ce ține de noi neapărat, însă cred că ar trebui să ne exprimăm părerea. În fostul mandat am fost raportor la regulamentul orizontal PAC și am avut nu știu câte trialoguri pentru a obține o definiție. Dat fiind faptul că dacă totul se va întâmpla cum trebuie, vom avea un vot în prima lectură în plenară și dar fiindcă se apropie alegerile europene, că va fi formată o nouă comisie după ce va uh, Uh, începe și noul Parlament lucrarea, deci asta înseamnă că uh, trialogurile vor începe ulterior, dar trebuie să ne gândim și la câte trialoguri uh, a trebuit să avem în trecut. Deci eu mă gândesc că în 2020 de-abia vom ajunge la capătul acestui dosar. Deci nu cred eu că pe 1 ianuarie 2021 vom avea neapărat o nouă politică. De aceea eu propun amânarea intrării în vigoare și să menținem ceea ce s-a definit în regulamentul Omnibus. Acum, acum uh, în încheiere vă voi spune că știm cu toții câte amendamente s-au făcut în legătură cu această propunere în Comisia Agri. Știm cu toții cât de multe au fost. Destul de multe. 4400 și ceva. Deci nu puține la număr. Acest număr mare de amendamente ne va face și mai uh, grea această procedură, deci până să ajungem la plen. Eu îmi doresc ca ambele comisii, conform articolului 54, să se ocupe de um, competențele lor, prin competență partajată. Eu mi-aș dori uh, ca cei de la Agri să nu uh, dorească cumva să dea la o parte avizele noastre pe care le vom vota. Deci în calendarul nostru ar trebui să ținem cont și de ce se va hotărâ la Agri, pentru ca votul nostru să se facă în timp util, deoarece e uh, important uh, ca cei de la Agri să aibă avizul nostru acolo unde e vorba de competențele noastre. Vă mulțumim foarte mult. Acum, uh, raportorii din umbră, însă va trebui să vă limitez intervențiile. Haideți să spunem că nu ar trebui să depășiți 3 minute fiecare. Doamna Milior. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca să fiu succintă, însă am să mă refer totuși la câteva puncte. Mulțumesc uh, raportorului, domnului Lavia, Uh, sunt de acord cu multe dintre evaluările sale, mai ales uh, cele trei puncte, uh, în sensul că avem nevoie de mai multă politică, că avem în continuare de, nevoie de politică europeană, nu naționalizare, apoi tot ce a spus în ceea ce privește procedura și al treilea punct pe care doresc să-l subliniez, transferul de fonduri, așa cum Uh, sunt propuse de raportor, uh, considerăm și noi că trebuie făcut. Mă voi concentra asupra elementelor ce se vor regăsi în amendamentele mele. Întâi, uh, legarea de un anumit scop sau obiectiv, voi depune amendamente în acest sens. Atât în primul cât și în al doilea pilon trebuie să fie posibil acest lucru. Ceea ce poate face Comisia Envi în această discuție este uh, în uh, special să uh, aloce mai multe uh, fonduri din bugetul general către elemente de mediu și de protecția climei. Eu aș propune 50%. Obiectiv este să existe o sumă garantată pentru mediu și climă, dar și pentru elementele, pentru dimensiunea socială. Aș dori să amintesc numai la raportul Curții de Conturi și nu numai, uh, în care ni s-a spus că uh, acești bani mulți trebuie să fie um, țintiți mai bine și trebuie să contribuie la biodiversitate și la protecția climatică. Uh, plățile cuplate, sunt sceptică, nu mi se pare că este cea mai bună uh, Uh, versiu- versiune, pentru că promovează mai ales uh, agricultura mai intensă și uh, producția de lactate și nu numai. Aceste elemente pot fi finanțate și prin alte mijloace. Încă o dată, condiționalitatea trebuie consolidată, toate plățile directe trebuie să fie legate de condiții concrete. Asta înseamnă că statele membre trebuie să se asigure că agricultorii fac mai mult, că iau măsuri uh, eficace pentru um, protecția mediului, că reduc um, cantitatea de pesticide, și că um, fac uh, rotația necesară pe terenurile lor. În articolul 6, cred că obiectivele pot fi uh, formulate mai clar în ceea ce privește plafonarea, mai ales uh, organizațiile de mediu, dar între timp și uh, oamenii de știință uh, consideră că nu astfel se va atinge obiectivul de a face mai mult pentru climă, de aceea cred că trebuie să fie voluntar, însă dacă statele membre aleg această variantă, atunci cred că se poate ține cont de uh, trei elemente. Întâi, um, uh, asigurările, promovarea uh, tine, tinerilor agricultori, dar și uh, acele um, eco schemes. Amendamentele nu vor fi câteva mii, dar în orice caz, față de amendamente referitoare la punctele menționate, voi depune amendamente. Mulțumesc! Doamna Wiśniewska. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Aș vrea să spun că noua structură APAC um, creează o oarecare um, confuzie. În multe zone sunt de acord cu raportorul. Uh, aș fi mulțumită dacă mai multe competențe ar fi transmise statelor membre. Asta ar uh, contribui la o mai bună utilizare a fondurilor, însă pe de altă parte mă tem că asta ar putea duce la mai multă birocrație Uh, și la o povară administrativă mai mare pe umerii uh, agricultorilor. Tocmai de aceea sprijin uh, amendamentele raportorului care au ca scop amânarea introducerii noului model. De asemenea, sunt de acord că trebuie să menținem nivelul de finanțare de până acum pentru PAC. Sunt uh, uimită de noile obiectivele de mediu. Nu vreau să subestimez uh, rolul agriculturii în uh, combaterea schimbărilor climatice, însă birocrația uh, ce va rezulta din asta ar putea limita eventualele rezultate pozitive. Mă refer, de exemplu, la obiectivul gestionării durabile a um, um, fertilizanților și a celorlalte produse folosite pentru agricultură. Cred că uh, statele mai uh, sărace ar putea să, ajunge mai, să ajungă mai puțin competitive pe piață, pentru că statele mai sărace vor avea mai puține fonduri pentru a se adapta la noile obiective. da, a avea un plan strategic ce include aceste obiective trebuie să însemne și uh, mai multe fonduri pentru PAC. Voi depune amendamente în acest uh, sens, în sensul că plățile pentru agricultori trebuie egalizate, și, de asemenea, ar trebui să existe uh, transferuri între piloni. Nu sunt de acord cu uh, raportorul care pare să vrea să limiteze această posibilitate. Raportorul, din anumite puncte de vedere, a redus domeniul de aplicare al um, propunerii comisiei, însă um, eu, în special, nu mi-aș dori să avem noi indicatori, precum este prevăzut în articolul 7. Amendamentul meu va încerca să limiteze utilizarea acestor uh, indicatori. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamnă președinte. Sprijin proiectul de raport al lui uh, Giovanni. Încep prin a spune asta. Cred că linia sa este cea potrivită, mai ales în ceea ce privește uh, chestiunile de mediu. Înainte de a ajunge la înverzire și la uh, rolul nostru în această dezbatere, Aș vrea să adresez câteva întrebări Comisiei Europene. Știm că Comisia are o organizație care se bazează pe baza de date, pe raționalitate, însă se pare că în domeniul agriculturii um, nu mai există elemente raționale în propunere. Este o propunere pur politică. Din fericire avem Curtea de Conturi Europene, care în două rapoarte foarte incisive, unul în aprilie și unul în noiembrie, ne-a arătat cât de mare este lipsa de, rațio- de raționalitate în propunerea Comisiei. Să am să vă dau două exemple. În primul rând, Comisia se ba- își bazează propunerea pe faptul că sectorul agricol este cheie pentru economia rurală. Nu este adevărat. Uh, 96% din economia rurală este ă, dominată de industrie și servicii. Agricultura, împreună cu pescuitul, sunt responsabili, ă, responsabile numai pentru 4% din economia rurală. Deci nu este pilonul ă, economiei rurale. Apoi, datele privind sprijinul pentru venit se bazează numai pe venitul ce vine de la fermă în sine. Orice alte tipuri de uh, venituri de la parteneri, uh, um, soci și așa mai departe, nu sunt prevăzute. Uh, ceea ce înseamnă că uh, există venituri foarte reduse, dar dacă partenerul tău are un loc de muncă cu um, um, normă întreagă, venitul va fi cu totul altul la nivelul gospodăriei. Deci datele nu sunt uh, suficiente. Toate aceste elemente sunt în uh, raportul Curții de Conturi. În ceea ce privește înverzirea, sunt de acord cu faptul că renaționalizarea este periculoasă dacă nu avem un sistem pentru ca um, măsurile să se regăsească în politicile naționale. Știm că statele membre au un singur interes în ceea ce privește PAC, și anume să obțină cât mai mulți bani pentru fermele lor uh, cât e posibil. Statele, statelor membre nu le pasă de criteriile de înverzire pe care le-am stabilit și, sincer să fim, nici acest Parlament. Comisia Agri, data trecută, a diluat complet toate propunerile de înverzire din partea Comisiei. Deci, Comisia este uh, singura instituție care apără uh, interesele mediului și uh, Uh, sunt, comisia e abandonată și se autoabandonează cu propunerea de raționalizare. Eu am o solicitare foarte uh, puternică și anume să avem obiective uh, de uh, înverzire și de durabilitate cuantificabile. Este singurul mod în care putem garanta că în sfârșit agricultura să-și joace rolul pentru atingerea unei economii și agriculturi durabile. Domnul uh, Eichhout. Mulțumesc, doamnă președinte. Întotdeauna e dificil să vorbești după um, uh, Gerbănian Gerbrandi, pentru că și eu am vrut să citesc Curtea de Conturi, dar mi-a luat-o Gerbănian înainte. Însă aș vrea totuși să ascult uh, comisia uh, um, referitor la cum va reacționa la raportul Curții de Conturi, pentru că ceea ce spune acest raport este um, destul de, uh, este o critică destul de dură. Se, Curtea de Conturi spune menținerea, nu există o bază suficientă pentru a menține sistemul actual, propunerea continuă să impună plățile directe pe bază de suprafață și asta nu este o măsură adaptată în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Propunerea Comisiei pare nerealistă. Um, se cere un plafon, um, însă nu se vede o creștere a ambiției clare uh, privind uh, domeniul mediului se dorește trecerea la un sistem pe performanță uh, și nu pe uh, măsurarea cantității, însă nu există un sistem pentru a asigura măsurarea acestor elemente. Wow! Uh, dacă ar fi verzii care spun asta, ai spune da, iarăși verzii, dar aici e curtea de conturi care spune că nu faceți o treabă suficient de bună și cred că noi ca Parlament trebuie să luăm în serios asta. Dacă uh, Vrem ca PAC vrea să uh, um, aibă o performanță mai bună în ceea ce privește domeniul uh, mediului și uh, în ceea ce privește mediul și clima, trebuie să facem mai mult. Și mulțumesc raportorului pentru că spune asta în textul său. Însă, în propunerile dumneavoastră, domnule raportor, cred că trebuie să mergem mai departe dacă chiar vrem să atingem ce ne dorim. E o, e o bază bună. Dar, bineînțeles, în calitate de membru al Partidului Verzilor, am să vă ajut să fiți mai ambițios. Ehm, pentru că este foarte important. Iar comisiei, vreau să știu cum veți reacționa la raportul Curții de Conturi și cum veți uh, schimba propunerea, pentru că puteți face asta. Mergem în negocieri, veți, vă veți menține propunerea, atitudinea clasică a propunerii, asta e propunerea noastră, faceți ce vreți cu ea, sau veți lua în serios acest raport al Curții de Conturi și vă veți adapta propunerile când vom merge în uh, negocieri. Noi, în orice caz, vom uh, urma această linie împreună și cu raportorul și sperăm că de data aceasta Comisia Agri, măcar o dată, o să înceapă să asculte uh, în loc să uh, creadă că acești bani sunt banii fermierilor. Nu, sunt banii contribuabililor și trebuie să ne asigurăm că banii contribuabilului sunt cheltuiți în mod adecvat. Noi asta vrem să facem și sperăm că Comisia ne va ajuta îmbunătățindu-și propria propunere. Mulțumim, domnule Eichhout. Cu aceasta ajungem la uh, finalul listei raportorilor din umbră și acum uh, ceilalți membri care doresc să intervină pot avea cuvântul. Sunt destul de mulți. Deci am să impun o limită de două minute pe intervenție și am să vă rog să respectați această limită pentru că altfel vom uh, depăși complet timpul alocat. Începem cu domnul Dorfman. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt de acord cu ce a spus Giovanni via. Și anume că noi aici la Envi ar trebui să ne concentrăm asupra competențelor acestei comisii. Și asta e valabil și la alte dosare. Cum ar fi dosarul la care sunt eu raportor. Sunt de acord de asemenea cu ideea că politica agricolă comună trebuie să rămână comună. Deci, în contextul acestui nou New Delivery Model, trebuie să fim foarte atenți, totuși. Însă în ceea ce privește politicile despre care vorbim noi, deci cele de durabilitate, eu știu că s-ar putea să existe nevoi foarte diferite uh, de la o regiune la alta. Deci e vorba aici de o politică agricolă comună mai uh, verde, care să respecte mai mult mediul, să fie mai viabilă. Dar aici e clar că putem vorbi despre o competență națională sau chiar regională, deoarece e clar că modelul agricol e diferit de la o regiune la alta. Eu cred că ar trebui să schimbăm noi puțin formularea, deoarece de multe ori în ceea ce privește politica agricolă comună parcă suntem tot timpul percepuți uh, ca fiind uh, noi cei care cerem mai mulți bani și, în schimb, hai să facem și puțină ecologie. Dar nu, așa stau lucrurile. Ar trebui să le spunem agricultorilor că o producție viabilă e o producție de calitate înaltă. Deci o agricultură viabilă, deoarece viabilitatea, durabilitatea ține de calitate. Deci poate că și noi ar trebui să schimbăm aici formularea și să introducem și niște reguli comune. Așa cum au spus și alți uh, colegi, uh, <laughs> am greșit în ceea ce privește greening-ul, ecologizarea. Da, s-a greșit din capul locului. Agricultorii n-au înțeles despre ce era vorba, a fost ceva absurd. Au fost niște măsuri care au afectat întreaga Uniune Europeană, indiferent de situația locală. Noi trebuie să facem tot posibil pentru ca agricultura să devină mai uh, durabilă. Agricultorii nu ne-au înțeles acum și Curtea de Conturi, iată, spună că a fost un eșec complet. Deci trebuie să încercăm să introducem niște reguli uh, comune cu care și agricultorii să fie de acord și să le obținem, practic, sprijinul. Doamna de la ei. Mulțumesc. Salut și eu munca colegului Lavia. În am o întrebare în ceea ce privește calendarul. Sper că asta nu va pune sub semnul întrebării avizul pe care trebuie noi să îl emitem la acest dosar. Sprijin noțiunile generale, intrarea în vigoare în 2023, ameliorarea solurilor ca nou uh, obiectiv în art apoi articol, în articolul 6, promovarea inovației în articolul 43, dar câteva elemente de ordin general în ceea ce privește propunerea comisiei. Uh, la obiectivele 8 și 9 se prevede că trebuie promovată ocuparea, creșterea, dezvoltarea um, rurală și bioeconomia și silvicultura durabilă. Îmi pare rău că în ceea ce privește bioeconomia nu există nicio propunere concretă. Mi se pare însă destul de, mi s-ar fi părut ușor de făcut. Ar fi trebuit ca Comisia să înțeleagă urgența um, uh, unui plan privind plantele proteice în Uniunea Europeană. Pentru că altfel, uh, în cadrul uh, fermierii PAC, vor uh, importa în continuare aproximativ 70% din, în principiu, soia modificată genetic din alte țări. Deci trebuie să existe o veritabilă ambiție de a fi performant și la nivel economic și la nivel uh, de mediu. Cele două nu se contrazic. Cred că protecția mediului este un atu uh, pentru agricultură, așa cum a spus și colegul Dorfman. Condiționalitatea nu trebuie să uh, permită uh, trebuie să îi permită agricultorului și să fie uh, viabil din punct de vedere economic. Mulțumesc, doamna Schreier-Piric. Las dank aan eh, colega Lavia. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului Lavia. Sunt de acord cu uh, ceea ce a spus. Sunt de acord și cu domnul uh, Dorfman, deci nu va trebui să repet acest uh, punct. trebuie să uh, aducem aceste fonduri uh, împreună. Cred că trebuie implicate ambele comisii. Domnul uh, Gerbrandi a menționat câteva puncte cu care nu sunt de acord. În țările de jos avem 168 de spații natura cu mii de fermieri implicați. Și nu e vorba numai de uh, constrângeri E vorba și de cei 30% din piloni uh, care pot fi folosiți, care compensă pentru fermier pentru ceea ce fac, în loc să le impunem constrângeri. Acestea sunt elemente foarte importante și cred că trebuie să ajungem la un acord uh, referitoare la acestea. Cred că se poate face multe în acest domeniu. Trebuie să menținem uh, suma de bază pentru fermier, pentru că dacă ne uităm și la securitatea alimentară și mediu, nu este evident. Trebuie să ne asigurăm că banii ajung la fermieri. Trebuie să facem mai multe eforturi în ceea ce privește aceste fonduri regionale pentru agricultori. În ceea ce privește inovările și așa mai departe, E clar că agricultorii trebuie să folosească noi uh, inovații, însă trebuie să existe stimulente și pentru agricultură naturală, care să respecte bunăstarea animalelor. Mulțumim foarte mult, doamna Iuso. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Lavia pentru această propunere. În general sunt de acord cu ea, mai ales în ceea ce privește menținerea nivelului de finanțare pentru PAC, care este absolut necesar. Pe de altă parte, ar trebui să evităm acea marjă de manevră pe care Comisia o acordă statelor membre, pentru că nu putem avea 27 de politici agricole diferite. De asemenea, sunt de acord că trebuie să amânăm până în 2023 intrarea în vigoare, pentru că multe teme nu pot fi rezolvate în atât de puțin timp referitor la articolele care sunt de competența comisiei noastre. Eu voi prezenta o serie de amendamente la articolele 5 și 6, care se referă la obiective și vreau să se atragă atenția în special asupra nevoii de a avea o siguranță alimentară și să se lupte împotriva uh, pierderii de populație. Iar la articolul 7, la indicații geografice, aș include noi indicații, contribuția pădurilor la însănătoșirea aerului și partea legată de elementele externe. Aș vrea de asemenea să se elimine posibilitatea ca Comisia Europeană să vină cu noi indicatori prin acte delegate. Iar articolul 42, fructe și legume, dorim să menținem procentajul de 10% pentru fondurile operaționale care sunt uh, obligatorii pentru măsuri agroalimentare. Pentru apicultură putem crește de la 50% la 75% taxa de cofinanțare și, uh, de asemenea, lista de măsuri care pot fi susținute de acest program. Apicultura este foarte importantă pentru mine. La viticultură, cred că trebuie întărite investițiile, mai ales în domeniul inovării. Articolul 65 propunem ca aceste măsuri agroalimentare, ajutoare agroalimentare să fie obligatorii în toate statele membre și nu doar sub forma unor compensații, ci să fie și un stimulent pentru a promova lupta pentru mediul înconjurător. Mulțumesc! Doamna Grostet, mulțumesc. Într-adevăr, temele care uh, țin de Comisia Agri nu le cunosc atât de bine, însă după ce l-am ascultat pe domnul Lavia, în primul rând pot să vă spun că sunt absolut de acord și îl voi susține. Sunt de acord cu tot ce a spus și cred că colegii de la Comisia Agri consideră tot timpul că agricultura este doar de competența lor și că nu trebuie să vorbim uh, Uh, să nu acceptăm nicio intervenție din partea altor comisii, ceea ce e de neacceptat, pentru că, pe de altă parte, nu îmi place acest concept de greening, de ecologizare pentru agricultură. Prefer să se vorbească despre agricultură durabilă. Avem partea de mediu și e adevărat că Agricultorul este în centrul acestei politici agricole comune, care trebuie să rămână marea politică europeană. Nu putem face o renaționalizare aici, pentru că ar fi un adevărat dezastru. Și sunt absolut de acord cu domnul Lavia, sunt surprinsă că domnul Dorfman ne vorbește despre cerințe care trebuie să fie diferite în funcție de regiuni. E adevărat, dar principiile trebuie să fie aceleași pentru toată lumea, pentru ca după aceea să ne adaptăm în funcție de uh, problemele regionale de la un stat membru la altul sau de la o regiune la alta, e nevoie de flexibilitate, dar principiile trebuie să rămână aceleași pentru toată lumea. Și am să urmăresc foarte îndeaproape acest raport și poate voi depune și amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Huitema! Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport. Aș vrea să trag un semnal de alarmă puternic aici. Cred că trebuie să îmbunătățim măsurile de ecologizare, pentru că toată lumea este de acord că măsurile actuale nu funcționează. Bine. Toată lumea o spune, fermierilor nu le plac aceste măsuri, deci trebuie să le schimbăm. Cred de aceea că motivul pentru care măsurile actuale nu funcționează bine este că depind de măsurător. Dacă ești fermier, trebuie să aplici soluția unică care vine de la Bruxelles și uh, fermier, fermierul își dă seama că toate acestea nu îi aduc nimic în plus, nu fac decât să completeze formulare, uh, dar nu obțin și rezultate concrete. Și dacă dorim să îmbunătățim ecologizarea, cred că avem nevoie de o abordare bazată pe rezultate, pe performanță. Și asta se poate face în mai multe feluri. În felul acesta lăsăm marge de manevră și pentru antreprenori, pentru inovare, pentru noi idei, de asemenea, permite fermierilor să coopereze între ei, poate și cu alți actori în lanțul de aprovizionare alimentar, deci n-ar trebui ca măsurile să fie prea stricte sau rigide și ar trebui să se bazeze pe rezultate. Așa cum spuneau și alții, e esențial să avem obiective foarte clare, de exemplu câți bani trebuie cheltuiți pentru aceste măsuri, dar vreau să vă atrag atenția că n-ar trebui să Eh, revenim la principiul pe care l-am mai enunțat de multe ori, ne e frică de renaționalizare, atunci să ne bazăm pe măsurători. Nu, pentru că nu funcționează. Trebuie să ne centrăm pe rezultate, să prevenim renaționalizarea prin aceste rezultate bune și aici cred că ar trebui să ne deschidem uh, mintea uh, Cred că plățile nu trebuie să fie făcute în funcție de suprafață, ci în funcție de acțiune. Mulțumesc. Domnul Housing. Arbeit zwischen Umweltausschuss und äh, Agrarausschuss betrifft, liebe EPP-Kollegen, da müssen Sie mal in den eigenen Reihen nach. Dragi colegi de la PP, dacă vreți să nu mai fie luptă între Envi și Agri, trebuie să vă uitați în propria ogradă. Giovanni Lavia știe că mai ales conservatorii sunt împotriva uh, Uh, mai multor uh, um, unei mai mari participări din partea Envi. Mie mi se pare important ca cele două comisii să coopereze, pentru că fără o politică agricolă uh, rezonabilă nu ne vom atinge obiectivele în ceea ce privește clima, biodiversitatea, tocmai de aceea e important acest lucru. În ceea ce privește propunerea comisiei, pot spune că domnul Hogan tocmai pune capăt politici agricole comune, transformând-o în 27 de politici agricole naționale. Nu mai are nimic de a face cu politica agricolă comună, până la urmă fiecare stat membru face ce îi se pare lui că trebuie făcut. Și mai uh, uh, înfricoșător este faptul că uh, măsurile ce țin de înverzire sau uh, de mediu sunt voluntare. Uh, Într-adevăr, înverzirea n-a fost cea mai bună politică, dar până la urmă statul cu cel mai uh, scăzut standard stabilește ritmul pentru toți. Eu cred că sta, uh, plățile trebuie să fie uh, și ele măsurate după, sau stabilite și după măsurile de mediu, nu să dăm banii numai pe suprafață, de exemplu. E cea mai, cel mai absurd mod de a da banii. Avem uh, obiective la uh, politica de agricolă comună, uh, creșterea cantității, exporturile. Nu, nu sunt obiective suficient de bune și iar raportul Curții de Conturi a spus asta foarte clar, iar când uh, Um, domnul Hogan um, în, um, în reuniune a spus Curtea de conturi pur și simplu n-a înțeles. Uh, mi s-a părut chiar exagerată această atitudine. Cred că trebuie să cooperăm astfel încât uh, această propunere să fie pe direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kadenbach! Mulțumesc! Eu fac parte și din uh, Comisia de Control Bugetar și uh, am fost responsabilă în principiu cu rapoartele ce aveau de-a face cu PAC. Și uh, ceea ce s-a spus astăzi uh, reiese ca un fir roșu din toate rapoartele uh, curții de conturi. Una dintre critici a fost faptul că Comisia nu a ținut cont de recomandările și criticile curții de conturi la diferitele programe. Uh, în ultimii ani. Și nu sunt neapărat de acord cu doamna Shire Piric. Banii contribuabililor um, nu pot fi văzut numai ca o contribuție sumă fixă la venitul fermierului. Trebuie să fie legați de un uh, fel de serviciu public, bani publici pentru servicii publice. Iar asta trebuie să, uh, inter, să, să se aplice mai ales la viitorul politicii agricole uh, comune. Ok, thank you very much. Now... În regulă, mulțumesc. Acum reprezentantul uh, Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului Iuravia pentru un raport excelent pe care l-a prezentat. Un text echilibrat și cu elemente foarte bune pentru a fi dezbătută la Comisia de Agricultură. Încep această, sper, succintă intervenție făcând un comentariu despre arhitectura generală pe care ne-o dorim prin această propunere. Noi am analizat actuala PAC și am ajuns la concluzia că principiul uh, o soluție pentru toată lumea, pentru toate cele 28 de state membre cu situații și contexte economice, agricole și de mediu diferite, pur și simplu nu funcționează. Aceasta a fost uh, ipoteza de la care am pornit și propunerea pleacă tocmai din acest punct. Este vorba de ceea ce este cunoscut acum uh, noul model bazat pe trei elemente și anume, în primul rând, nu dorim doar să respectăm uh, regulile, constrângerile. Domnul Huitema vorbea despre un model mai performant, bazat pe rezultate. În al doilea rând, cerem statelor membre să conceapră intervențiile și măsurile de care au nevoie și, în al treilea rând, e nevoie de o mai mare simplificare atât pentru fermieri cât și pentru autoritățile naționale. Asta credeți că va duce la o renaționalizare pentru 27 de state membre? Noi considerăm că nu. Există un cadru și acest lucru este susținut și de avizul Parlamentului. Noi am introdus piloni care vor fi comuni pentru toate statele membre. Avem niște obiective comune care pentru prima oară sunt stabilite în regulamentul nostru cu niște indicatori foarte clar și sisteme guvernamentale prin care statele membre trebuie să prezinte eh, planuri strategice către comisie care să le adopte, dacă, bineînțeles, respectă regulile și obiectivele stabilite, obiective comune, precizez. Domnul Lavia a făcut o propunere la care aș reveni acum. Dumneavoastră ați propus ca Comisia să aibă puterea de acte delegate. Dacă vedem ce s-a întâmplat cu ecologizarea în trecut, noi considerăm că Comisia nu este cea mai înțeleaptă dintre toți. Statele membre sunt um, nivelul cel mai potrivit pentru a decide care sunt măsurile cele mai bune, eficiente din punctul de vedere al costului și inovatoare. Deci să nu restrângem prea mult uh, puterea de inovare a statelor membre. Tocmai de aceea am considerat că ecoschema este un lucru obligatoriu pentru statele membre, însă nu dorim să facem ce am făcut în uh, cadrul ecologizării. Să spunem noi ce trebuie să facă statele membre și fermierii. Și acum am să revin un pic și la mediu. Știți că lucrăm practic pe trei piloni. Am propus pentru tot ce are de-a face cu plățile directe o condiționalitate întărită, care va trebui respectată de toate statele membre și e vorba și de sistemul cross-compliance aici și de anumite elemente din sistemul de ecologizare. Și aici am introdus și marja de flexibilitate necesară pentru statele membre pentru a ține cont de nevoile locale și regionale. Al doilea pilon, scheme obligatorii la pilonul 1 și 2, ecoschemele nu vor fi voluntare pentru statele membre, deși vor fi voluntare pentru fermieri. Statele membre sunt obligate să le ofere aceste ecoscheme către agricultori. Am introdus și articolul 92 care uh, obligă statele membre să prezinte un plan pentru a arăta că obiectivul uh, principal uh, este acela al protecției mediului. Deci toate acestea cred că trebuie să reprezinte un plan uh, bun, puternic pentru a lupta împotriva schimbării climatice mai mult decât am făcut-o în perioada actuală, deci ținând cont și de lecțiile învățate în trecut. Încă două comentarii. Transferul între piloni știu care este situația anterioară. Alte instanțe din uh, Uniune uh, vor lua decizii și ne vor spune ce trebuie să facem, însă ar trebui să fim atenți la un lucru. Dumneavoastră ați propus să nu fie schimbări de la pilonul 1 la 2, să nu fie transferuri acolo și asta nu înseamnă neapărat uh, că vom proteja mai bine mediul sau vom lupta mai bine împotriva Uh, schimbării climatice, pentru că la primul pilon avem ecoschemele, avem mai mulți bani acolo și ar trebui să avem și marja de flexibilitate necesară pentru transferuri. Și se pune acum și problema evaluării de impact și a avizului dat de Curtea de Conturi. Știți cu toții că Comisia a respins cu claritate Uh, avizul curții și comentariile făcute în acel aviz. Comisarul Hogan a făcut o declarație publică în acest sens, de asemenea în fața Comisiei de Agricultură. Însă am uh, avut și un aviz mai detaliat, am analizat uh, toate elementele care au fost prezentate. Scrisoarea a fost prezentată um, atât Comisiei de Agricultură și Consiliului. Am dezbătut pe larg fiecare argument prezentat și sunt convins că și comisia dumneavoastră va primi acest text pentru a vedea cum uh, uh, răspundem avizului curții la fiecare punct. Studiul de impact, știți că s-a făcut unul de sute de pagini, cel mai detaliat probabil de când am început noi cu propunerile la nivelul comisiei și cred că acesta trebuie văzut îndeaproape alături de raportul nostru. Un ultim comentariu. Începutul reformei, considerăm că reforma trebuie să se facă cât mai repede cu putință. Sperăm să fim ambițioși și din punctul de vedere al termenului pentru a nu amâna prea mult și pentru a avea un sistem funcțional în 2023. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Lavia, raportorul pentru a încheia dezbaterea. Doamnă președinte, permiteți-mi să le mulțumesc tuturor colegilor pentru aceste contribuții atât de diferite care îmi oferă elemente suplimentare pentru a duce la bun sfârșit acest proces în cadrul comisiei noastre. Aș vrea să subliniez câteva aspecte pe care le-am auzit. Cu unele sunt de acord, deci să consolidăm caracterul de mediu și legătura între mediu și aceste politici. Însă, în primul rând, aș vrea să amintesc toată munca pe care am făcut-o noi în această comisie pentru a promova, proteja mediul și pentru a combate schimbarea climatică în diferite sectoare. gândesc la producția energetică sau la producția industrială, deci nu putem să încercăm să le, să le impunem uh, limite fără să implicăm aceste sectoare în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător. Chiar și politica noastră agricolă trebuie să contribuie. Și cum să acționăm? Bineînțeles că sunt opinii diferite. Eu am exprimat o anumită părere. Uh, eu văd că sunt unii colegi care susțin că statele membre ar putea să se adapteze mai bine prin niște opțiuni pe care să le facă la nivel teritorial. Și asta e clar și poziția Comisiei. Propunerea de ai cere comisiei să facă o anumită listă, mm, deci prin actele delegate. Asta nu limitează posibilitatea statelor membre de a, a lege anumite opțiuni. Eu nu mi-aș dori ca atunci când delegăm aceste răspunduri, răspunderi statelor membre, să se reducă cumva impactul politicilor de protejarea mediului înconjurător și de combaterea schimbării climatice. De aia am formulat textul cum l-am formulat. Oricum, colegii au făcut propuneri interesante, le vom evalua, vom vedea dacă putem fi de acord sau nu. Eu tot ce sper e să nu primesc un număr imens de amendamente, deoarece asta ne-ar complica și mai mult munca și ne-ar uh, face și mai grea respectarea calendarului. Oricum, doamnă președinte, împreună cu secretariatul am stabilit un termen pentru amendamente pentru data de 11 decembrie. 11 decembrie, da. După ce uh, voi vorbi cu toate grupurile politice și dat fiind că înțeleg că avem o concentrare <laughs> foarte mare de multe rapoarte, deci cu toții mergem către plenara din aprilie cu atât de multe rapoarte în aceeași perioadă, există și grupuri politice de dimensiuni mai mici, au mai puțin personal la dispoziție și înțeleg că întâmpină greutăți, de aceea eu v-aș uh, ruga cumva, dacă e posibil, să stabilim termenul de amendamente pentru 13 decembrie, pentru a putea primi toate sugestiile, deoarece asta va fi util și ne va permite să avem un aviz puternic din partea comisiei noastre către Agri. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, termenul 13 decembrie Sperăm să votăm în Envi în luna februarie, la reuniunea din februarie. Încheiem aici discuțiile pe marginea acestui punct. Acum trecem la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Ehm, raportul anual cu privire creșterea anuală pe 2019. Domnul Covacev este raportor, căruia îi dăm cuvântul. To be briefly and explain the main points in touch upon in this draft. Mulțumesc, doamna președinte. Am să vă prezint principalele elemente din acest um, proiect de aviz. După cum știți, um, acest uh, sondaj um, anual a fost uh, publicat uh, pe 21 noiembrie și scopul este acela de a monitoriza situația pentru a vedea dacă se ating obiectivele Europa 2020. Ne apropiem de sfârșitul strategiei și cred de aceea că este important ca semestrul european să adopte un nou cadru strategic pe termen lung care să țină cont de obiectivele de dezvoltare durabile. Aceasta va ajuta statele membre să ajungă la o creștere inclusivă și socială. Chestiunile de mediu trebuie să fie importante în procesul semestrului european, pentru că acestea prezintă o perspectivă durabilă de creștere și progres. Comisia s-a centrat pe priorități cheie, lucru pe care îl susțin, însă trebuie să ținem cont de faptul că ecologizarea economiei și niște sisteme mai eficiente vor îmbunătăți competitivitatea noastră și sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni. Semestrul european este un element cheie pentru a conduce reformele structurale. Cred de asemenea că trebuie să facă legătura între finanțarea UE pe următoarea perioadă de programare și recomandările de reformă structurală în cadrul semestrului european. Această legătură însă n-ar trebui să aibă forma unei condiționalități. De multe ori, reformele au nevoie de timp pentru a ajunge la rezultate, deci e nevoie de o perspectivă pe termen mai lung. Mă bucur să văd că Comisia Europeană a ținut cont de recomandările din anii anteriori în domeniul îngrijirilor de sănătate. Practic, s-a trecut de la uh, economiile de bani la priorități de sănătate. Toate acestea afectează alegătorii din statele membre și uh, nu ne putem baza doar pe obiective pe termen scurt și economice pentru că am putea pune în pericol perspectivele de creștere pe termen lung. De aceea, agenda noastră de creștere și ocupare trebuie să țină cont și de o populație europeană sănătoasă și am să mă opresc aici pentru a oferi posibilitatea și colegilor mei să-și prezinte punctul de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc din partea domnului Zourinio, doamna Cabeson și uh, doar trei minute pentru că nu prea avem timp. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să-mi cer scuze în numele domnului Sourinio, care n-a putut veni astăzi aici și mi-a cerut uh, să vă transmit comentariile dânsului. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Covacev pentru acest aviz la care va prezenta câteva amendamente. În special, nevoia de a pune accentul și mai mult pe politica de climă și de mediu, care trebuie să aibă un rol deosebit și o legătură directă cu politica economică și socială în semestrul european. Trebuie să se includă și obiectivul unei economii neutre din punctul de vedere al climei în acest semestru european. Trebuie să reamintim și angajamentul Europei pentru a ajunge la emisii zero până în anul 2050 printr-un proces de tranziție corect și echitabil pentru toată lumea. Dânsul va introduce de asemenea amendamente pentru a, a vorbi despre forța, mâna de lucru și procesul de tranziție ecologică. De asemenea, dorește să se susțină mai mult organizațiile neguvernamentale și societatea civilă în acest proces și ministrii de mediu trebuie să participe mai mult la nivelul Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Eichhout. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, în primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru acest uh, proiect de aviz. Sunt multe elemente bune pe care le putem susține și trebuie să întărim și această legătură cu planurile de energie și um, planurile la nivel național. Aici vom prezenta câteva amendamente. În rest, suntem de acord uh, legătura cu pilonul social, cu obiectivele de dezvoltare durabile și tot ce ați încercat să faceți. Singurul punct la care vom interveni este cel al ecocondiționalității. Sunteți uh, de acord? Uh, probabil că uh, nu putem fi de acord aici. Trebuie să vedem cum facem, pentru că știm că nu vrem să lovim direct în oameni, dar trebuie să avem o dezbatere asupra condiționalității și cred că acest aviz trebuie reajustat un pic. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grostet, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Am analizat raportul comisiei și am văzut cu mulțumire, pentru că este o temă de actualitate în Franța, că în raport se pune accentul pe nevoia de a sublinia importanța justiției fiscale un aliniat care vorbea despre procesul de globalizare și uh, faptul că capacitatea guvernului de a uh, impozita salariile cele mai mari este din ce în ce mai limitată. Garantarea unor salarii uh, juste, corecte, este o condiție prealabilă pentru a avea o creștere inclusivă. Iată, deci, o dezbatere foarte de actualitate, spunea Maca Salamine. la mine Cetățenii nu înțeleg că companiile care fac beneficii mari în domeniul digital, de exemplu în Europa, să fie impozitate atât de puțin. Din păcate, Consiliul este blocat pe acest domeniu și cred că asta este o greșeală foarte mare, care probabil că se va întoarce împotriva noastră în cadrul campaniei. Raportul arată că e nevoie de un cadru optim pentru investiții, punând accent pe durabilitatea de mediu, Aici suntem de acord, cercetarea, inovarea, tehnologiile digitale, toate acestea sunt menționate, însă nu se vorbește despre industrie și nu știu dacă avem de gând să renunțăm la el și dacă n-am înțeles că tranziția digitală, tehnologică și așa mai departe nu poate fi dematerializată, ci are nevoie de materie primă procesată. Deci e nevoie de o reindustrializare a Europei. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Atunci, uh, nu? Înainte de raportor, doamna Vechio, din partea comisiei, va interveni, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și raportorului și colegilor care au intervenit. Foarte pe scurt câteva comentarii. În primul rând, vă mulțumesc pentru comentariile făcute referitoare la sondajul de creștere anuală. Bineînțeles, vom ține cont de avizul dumneavoastră și ne vom asigura că uh, toate aceste comentarii ajung la Consiliu și la Consiliul de Mediu când se va discuta această temă la anul. Salutăm faptul că comentarii pe care le-am făcut uh, noi, uh, durabilitate, îngrijiri de sănătate, uh, toate celelalte au fost avute în vedere și de dumneavoastră. Considerăm că ne aflăm la un moment crucial și trebuie să ținem cont de toate aceste elemente. Ne aflăm într-un moment foarte bun, șase ani de creștere economică fără întreruperi. Nivelul șomajului este foarte scăzut și cifrele sunt impresionante. 239 de milioane de europeni uh, care au un loc de muncă, însă trebuie să ne pregătim și pentru provocări. Riscurile externe sunt în creștere și de aceea credem că momentul este potrivit pentru a acționa pe tema incluziunii și a durabilității, care sunt elemente esențiale pe care le-am subliniat în sondajul nostru. Și așa cum a spus și doamna Grostet, E nevoie de o modernizare a industriei noastre. Este o parte importantă în procesul de decarbonizare și tranziția către o economie circulară și, de asemenea, ne va ajuta pentru competitivitatea noastră globală. Închei aici intervenția mea și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și acum, domnule Covacev, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc și colegilor pentru comentariile pe care le-au făcut. Pot să spun că sunt de acord uh, cu tot ce ați spus. Uh, politicile de climă și de mediu sunt importante și trebuie să țină cont de revoluția tehnologică, de toate inovările, pe care le avem pentru a ajuta și a promova economia noastră. Societatea civilă trebuie să participe, să se implice mai mult pentru a atinge acel obiectiv emisii zero în 2050. Iar în ceea ce privește condiționalitatea, cred că n-ar trebui să paralizăm uh, uh activitatea NGO-urilor și a cetățenilor. Ar trebui să asigurăm această legătură în mod optim. Mulțumesc și aștept, uh, bineînțeles, uh, dezbaterea ulterioară pe marginea avizului. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 9 ianuarie la orele 11 și vă reamintesc că amendamentele se pot depune doar în engleză. Votul la ENVI va avea loc, sperăm, pe 29 ianuarie, la ECON 25-26 februarie. Și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi care este o dezbatere comună cu proiecte de aviz pentru descărcarea de gestiune 2017 pentru Comisia Europeană, Autoritatea Europeană uh, pentru uh, Prevenirea și Controlul Beilor, de asemenea uh, Agenția pentru Medicamente, Agenția pentru Produse Chimice și Siguranța Alimentară. Toate aceste avize le vom dezbate împreună. Ca și în anii anteriori, Envi va prezenta șase avize. În ceea ce privește comisia, anul acesta, Curtea de Conturi a hotărât să nu ofere uh, un uh, nivel uh, estimat al erorii pentru uh, politicile agricole și pentru pescuit a prezentat însă uh, tipul de erori care pot apărea în acest uh, domenii, de exemplu beneficiari ineligibili, activități ineligibile sau cheltuieli ineligibile. În ceea ce privește DG Environment, în 2017, programul LIFE uh, a aniversat 25 uh, de ani și a oferit 220 de milioane de euro pentru cofinanțarea 169 de proiecte noi. Totuși, trebuie să se facă eforturi suplimentare pentru a scădea întârzierea plăților și 5,8% din plăți uh, au depășit uh, termenele de plată legală în 2017 față de doar 3,9% în 2016. Evaluarea la jumătatea parcursului pentru programul LIFE a fost publicată în 2017, dar în perioada acoperită de această evaluare, 2014-2017, majoritatea proiectelor nu începuseră încă și doar puține se finalizaseră. Pentru DG Climate, principalele îngrijorări se referă la faptul că obiectivul de 20% care este marcat în CFM nu a fost atins în 2017, s-a ajuns doar la 19,3% din bugetul european care uh, ținea cont de obiectivele de mediu și al treilea raport al DG Clima pentru 2017 include reticențe în ceea ce privește reputația pentru slăbiciuni de securitate care au fost înregistrate în sistemul de certificate cu emisii. DigiSante a realizat o evaluare pentru cel de-al treilea program de sănătate relevant pentru statele membre și a recomandat întărirea eforturilor pentru a crește valoarea adăugată europeană. Avizul arată care este și rata uh, reziduală a erorii, 2,7% pentru aceste activități, care uh, depășește pragul stabilit de 2%. Acest lucru se datorează și supraestimărilor în ceea ce privește uh, costurile din cauza schimbărilor de management și de control într-un stat membru. Am cerut uh, DigiSante să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acest lucru nu se va repeta și pe viitor. Cât privește agențiile, Avizele analizează felul în care se utilizează resursele din punctul de vedere al resurselor financiare și, de asemenea, de staff. Uh, câteva rezultate nu au fost atinse în 2017 din cauza lipsurilor de resurse proiectele de aviz um, atrag atenția și asupra unor rezultate tehnice și științifice și o serie de inițiative care au fost implementate. Curtea de conturi a arătat că a obținut o asigurare rezonabilă ca conturile anuale din 2017 pentru cele 5 agenții sunt de încredere și de asemenea operațiunile subiacente sunt legale și reglementare. În concluzie, pe baza datelor disponibile, avizele respective exprimă uh, satisfacția față de nivelul de implementare realizat de comisie pentru mediu, climă, sănătate publică și siguranță alimentară în 2017 și față de activitatea celor cinci agenții și a felului în care se implementează bugetele lor. Avisele arată că se poate acorda descărcare de gestiune pentru comisie și pentru cele cinci agenții care depind de competența ENVI pentru anul financiar 2017. Și aștept acum feedback-ul dumneavoastră din partea raportorilor din umbră sau a colegilor. Doamna Kadenbach, vă rog. Äh, Mulțumesc. De la bun început aș vrea să-i mulțumesc președintei doamna Vălean pentru propunerea sa, pentru cele șase propuneri uh, pe care nu pot decât să le sprijin. Uh, așa cum a spus și doamna președinte, este vorba de descărcarea pentru 2017 pentru o serie de agenții uh, pentru care Envi este corresponsabilă. EFSA, ECDC, EMA, ECA și la uh, Comisia de Control Bugetar. Sunt și raportor din umbră pentru agenții, deci iată, este un domeniu pe care îl cunosc destul de bine. Uh, pentru a rezuma pe scurt lucrurile, atât bugetul general de gisante, Digi Clima, cât și cele cinci uh, agenții, putem să uh, propunem acordarea descărcării. Aș avea numai două uh, completări. Întâi, în ceea ce privește mm, bugetul general, aș vrea să se uh, introducă un uh, aliniat suplimentar în ceea ce privește siguranța alimentară, mm, protecția plantelor, să se, sprijin, să se sublinieze că totul s-a, uh, s-a efectuat în mod adecvat și că fondurile au fost cheltuite în mod adecvat și, de asemenea, un aliniat în care să spunem că o mare parte a măsurilor programului pentru sănătate uh, a fost uh, pus în aplicare pentru, prin Agenția pentru uh, Alimente. Uh, știu că toate aceste puncte nu puteau fi puse de la bun început în text pentru că există o limitare de text. La aliniatul 14, la în ceea ce privește costurile crescute la Digi Sante, la estimarea crescută a costurilor, Aș vrea să spun că um, aș vrea să știu cum se lucrează la asta în uh, statele membre. La ECA aș vrea să spun că anumite firme intenționat sau neintenționat s-au declarat mai mici pentru a economisi costuri de înregistrare, iar ECA ar trebui să abordeze asta în mod proactiv, însă are mult volum de lucru și deci ar avea nevoie de mai multe resurse. Și în ceea ce privește EFSA, săptămâna viitoare, uh, în cadrul voturilor noastre de la Strasburg vom uh, vota privind uh, regulamentul general privind uh, alimentele și dacă textul este adapta, adoptat așa cum este el acum, vor crește mm, costurile și ele vor reveni și către EFSA. Știu că este un raport de descărcare, dar poate că ar trebui să facem o referire la asta pentru că pentru, astfel încât pentru noile sarcini să, să fie alocate și uh, noi uh, resurse. Mulțumesc! Thank you very much, Madam Grostet. Merci. Doamna Grostet. Don't, uh... Mulțumesc, doamna președintă. Și eu vă susțin pe deplin pentru toate avizele pe care le-ați prezentat. Vreau doar să revin la Agenția pentru Medicamente. Descărcarea de gestiune, bineînțeles, nu prezintă problemă, dar sper ca amendamentele să rămână țintite pe chestiunile bugetare și să nu se profite de această descărcare de gestiune pentru a face referire la munca acestei agenții. Și v-aș atrage atenția tuturor la asupra punctului 4 de la avizul dumneavoastră, pe care îl susțin, doamna Valean, și care face referință la resursele agenției. Aveți dreptate, pentru că această agenție are foarte multe noi misiuni și, pe de altă parte, pe o temă care o cunosc foarte bine, regulamentul asupra medicamentelor veterinare, de exemplu, și, pe de altă parte, trebuie să facă față unor costuri suplimentare legate de mutare și pierderea de personal. Foarte multe schimbări, misiuni de sănătate publică și tocmai de aceea este important ca EMA să dispună de resursele necesare, ceea ce nu se întâmplă la ora actuală. Resursele sunt insuficiente. De aceea vă susțin, doamnă președintă, și cred că e important să insistăm față de Comisia Europeană să țină cont de aceste dificultăți și să întărească mijloacele disponibile la înălțimea misiunilor pe care agenția le are. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și sunt absolut de acord cu ce ați spus, așa că aștept dacă doriți să prezentați amendamente. Și acum am să dau cuvântul Comisiei pentru a interveni. Doamna Vaclu, cred că va lua cuvântul sau poate alți colegi de la Comisie care sunt prezenți. Doamna Vacru. Thank you very much. Just... Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Noi, cea de la DG Environment, vă putem spune că suntem foarte mulțumiți de raportul dumneavoastră. Am făcut un efort deosebit pentru a executa programele LIFE cât mai mult și am acordat prioritate completării programelor E vorba practic de cele moștenite din perioada anterioară. Și am încercat de asemenea să avem informații pentru noua evaluare la jumătate de mandat și pentru noua propunere prezentată anul acesta în contextul CFM-ului. Propunere care urmează să fie adoptate. Luăm act de ce ați spus dumneavoastră în legătură cu întârzierile la plăți, însă avem totuși o mică scuză. Am încercat să executăm plățile cu acuratețe am... și asta a dus, așa cum știți și dumneavoastră, la o rată de eroare uh, foarte scăzută, așa cum se arată și în raportul anual de activitate însă vom ține cont de observația dumneavoastră, vom încerca să ne îmbunătățim și trebuie de asemenea să țineți cont și de faptul că ni s-a redus semnificativ personalul de care dispunem. Și de aceea uh, vă vom uh, da informații în legătură cu acest punct în uh, raportul anual de la DG Environment Deci vom încerca să menținem rezultatele bune de la programul LIFE. E tot ce am avut de spus din partea DG Environment. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Eric von Orbeck de la DG Climate Action. Și noi luăm act de acest proiect de aviz pe care îl apreciem foarte mult. Acum, în ceea ce privește chestiunile menționate, includerea climei în toate măsurile. Da, încă nu am obținut asta, însă mai avem totuși o șansă de a atinge acest obiectiv ambițios până în 2020. Însă pentru asta e nevoie de eforturile comune ale tuturor organelor de implementare, ale tuturor părților implicate. Suntem pe calea cea bună. Proiectul de raport pe 2019 A colorată, pe mai de 20,1% de deci s-au făcut progrese și mai urmează și bugetul pe 2020. Deci există șansa, dar și riscul de a, a atinge sau nu obiectivele. În ceea ce privește ETS, e într-adevăr sistemul cel mai critic. E riscant, funcționează ca un sistem din sistemul bancar, mai mult sau mai puțin. De aceea ne dorim niște standarde aplicabile <laughs> ca cele din sectorul bancar. Am implementat o serie de acțiuni, un plan de acțiuni foarte extins. Acum avem un sistem care are un server mult mai sigur în Luxemburg. Facem de asemenea și evaluări ale riscurilor pentru a vedea care sunt riscurile reziduale după implementarea întregului plan de acțiune. Și în funcție de asta vom vedea dacă vom ridica rezervele noastre, reținerile noastre din raportul de activitate pe 2018. Deci asta e condiția. Însă nu pot eu să spun acum care va fi rezultatul evaluării. Eu voi fi ultimul. Lucrez la DG În ceea ce privește direcția noastră generală, salutăm acest proiect de aviz, care este foarte clar în ceea ce privește siguranța alimentară și programele de sănătate, practic aici suntem la 100% la plățile de angajament implementate în 2017. Referitor la rata de eroare, eroare, ceea ce facem acum e să încercăm să ne folosim cât mai mult de noul regulament financiar care oferă posibilități de simplificare la rambursarea costurilor statelor membre. Deci o simplificare pentru țările membre, dar și pentru comisie. Deci ne ocupăm acum de asta și deja deci s-au luat măsuri. Referitor la EMA, e o problemă mai mult pe 2018 și clar pentru 2019. E un caz foarte special și suntem foarte conștienți de existența acestei probleme. Uh, Colaborăm strâns cu această agenție pentru a soluționa problemelor de personal. Mulțumesc! Mulțumim! Cineva din partea agențiilor ar dori să intervină? Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de la Agenția Europeană de Mediu. Vă mulțumim pentru acest proiect David și vă mulțumesc pentru că puneți accesul pe nevoia de a avea niște resurse adecvate la această agenție pentru a face față muncii noastre. Mulțumesc! Bun, deci atunci uh, asta e tot. Doamna Vaclu, aș vrea să vă informez de asemenea că în contextul Agenției Europene de Mediu, Comisia și-a încheiat evaluarea pentru anul acesta. Deci, practic, la următoare, în uh, următorul raport veți avea și acest rezultat important în legătură cu care vă veți putea exprima. Dincolo de asta, sprijinim raportul dumneavoastră uh, referitor la EMA și referitor și la ECA în ceea ce privește regulamentul PIC, la care suntem co-responsabili pentru implementare. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc și colegilor, reprezentanților comisiei. Termenul pentru amendament acum, 11 decembrie, la 5 după amiaza. Și sperăm să votăm în Envi uh, la sesiunea noastră de ianuarie, 20-21 ianuarie. Vă mulțumesc, o zi plăcută în continuare! Poftă bună!